fie în dezacord cu mandatul. Domnul Odi, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să aduc la uh, cunoștința Parlamentului European lucruri foarte grave care au loc în Franța, care aduc uh, prejudiciu democrației și statului de drept. Sunt încălcări ale libertăților individuale. Un fost președinte al Republicii, foști miniștri, avocați, au uh, fost puși sub ascultare a conversațiilor telefonice în condiții discutabile. Este o derivă inacceptabilă a democrației și a libertăților individuale. Ministrul Justiției Um, a făcut astfel de lucruri și primul ministru a dezmințit. Carta drepturilor fundamentale, domnule președinte, indică că orice persoană are dreptul la libertatea uh, vieții private, familiale, a domiciliului și a comunicațiilor personale. Când vom vota raportul Moraes privind ascultările NSA, mă întreb dacă n-am putea vedea dacă Republica franceză a respectat în acest caz drepturile fundamentale și dacă nu, nu ar trebui început o procedură de infracțiune. Mulțumim, domnule Odi. Voi aduce la, la cunoștința președintelui cele spuse de dumneavoastră. Trecem la vot. Începem cu raportul Zala. Sing, un singur vot, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă.